Uh, domnilor uh, Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc, deoarece vom trece la voturi. Primul punct care va fi votat se referă la moțiunea de rezoluție referitoare la arestarea lui Alexei Navalny și altor protestatori, protestatari. De câte înțeleg eu, vom avea o moțiune conform regulii 190 alineatul 4 de a amâna votul. Îi dau cuvântul domnului Scholz. Mulțumesc,